cei care doresc să poarte conversații personale sunt invitați să o facă în afara sălii. Primul punct pe ordinea de zi astăzi este punctul 11. În ceea ce vește aspecte de dezvoltare a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice, este un aviz pentru DV Uh, care este Comisia de Fond. Raportor este domnul Helmut Scholz. Uh, și sigur e vorba despre aspectele de comerț care pot să fie uh, implicate. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vreau să fac un prim schimb de opinii uh, în comisia noastră pe acest uh, aspect, impactul asupra reducerii sărăciei în curs de dezvoltare. Este un raport din proprie inițiativă, însă avem o nouă situație, Comisia a publicat uh, un proiect de regulament în ceea ce vește aplicarea protocolul de la Nagoya de către Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că s-ar putea să avem două proceduri parlamentare în această privință. Nu este clar uh, ce comisie va fi comisia de fond uh, în uh, procedura legislativă. Însă bănuiesc că, dat fiind caracterul acestei chestiuni, comisia noastră, INTA, va fi și trebuie să fie implicată în ambele cazuri. În momentul de față, sarcina INTA este să abordeze situația complicată a diferitelor uh, convenții, acorduri internaționale, și instituțiile care se ocupă cu resursele genetice și cunoștințele tradiționale. Aș vrea să contribuim în felul acesta la o abordare uh, bazată pe norme pentru ca chestiunea să fie mai transparentă, mai lesne de înțeles și mai aplicabilă de către consumator, atât în Uniunea Europeană cât și în celelalte țări. De ceva timp, uh, Comisia a fost implicată într-un grup de lucru al uh, organizației Organizației Internaționale Drepturi de Proprietate. În felul acesta, Comisia ar putea să aibă uh, oarece linii directoare în această privință. Uh, Convenția privind biodiversitatea și protocolul de la Nagoya nu au fost ratificate uh, sau uh, aplicate de statele membre. Deci Parlamentul poate să contribuie la această problemă discutând această chestiune în majoritatea comisiilor relevante. De asemenea, intrăm într-o sferă a problemelor care sunt reglementate de TRIPS și nu este ușor să venim cu o soluție coerentă, dat fiind numărul mare de actori implicați. Acest prim schimb de opinii uh, va discuta o serie de uh, întrebări legate de uh, Uh, chestiunile comerciale. Resursele genetice nu sunt direct reglementate sau nu ca sub incidența dreptului brevetelor. Însă, de obicei, se aplică cunoștințe tradiționale care sunt uh, în atenția uh, oamenilor de știință. E vorba de lucruri care sunt prevăzute în protocolul de la Nagoya. Însă cum includem acest, această abordare în abordarea comercială? Din punctul nostru de vedere, Organizația Internațională uh, pentru Drepturi de Proprietate Intelectuală are uh, responsabilitatea primordială în această privință. Trebuie să existe o bază de date și trebuie să fie recunoscute cinci tipuri diferite de cunoștințe tradiționale. Și aș vrea să citesc aici, din protocolul de la Nagoya, articolul 31, alinatul 1, persoanele au dreptul să-și mențină controlul, să protejeze și să dezvolte patrimoniul cultural, cunoștințele tradiționale și exprimarea tradițională ca manifestările, precum și manifestările oamenilor de știință, inclusiv resursele genetice și umane, cunoștințe despre faună și floră, toate tradițiile, literatura, știința, sportul și uh, jocurile tradiționale, precum și artele uh, vizuale și interpretative. De asemenea, să mențină controlul, să protejeze și să dezvolte proprietatea intelectuală asupra acestui patrimoniu cultural, cunoștințele uh, tradiționale și exprimările tradiționale. Am, făcut acest, am dat acest citat pentru că uh, ne dă o înțelegere largă a problemelor pe care le abordăm și cum în viitor uh, punem bazele relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și țările unde această problemă uh, Uh, este foarte pregnantă. Cum putem să uh, protejăm aceste cunoștințe tradiționale? O altă uh, întrebare. Da, există beneficii care pot să fie distribuite? Cum putem să ne asigurăm că populația indigenă primește banii la care are dreptul? Cum putem să ne asigurăm că principiul consimțământului prealabil este aplicat, având în vedere experiențele negative din trecut și menționez aici numai problema populației indigene, însă subiectul în sine este mult mai cuprinzător. Deci ajungem la o nouă sferă și cred că trebuie să discutăm toate aceste probleme. Nu sunt decât câteva din aspectele pe care trebuie să uh, le abordăm în discuția noastră și aștept să, să lucrez cu dumneavoastră pentru a găsi soluțiile optime. Aș vrea să uh, salut și reprezentanții Comisiei pentru că înțeleg că mai multe direcții generale ale Comisiei sunt implicate în această problemă. Doamna Flavonocos de la DG uh, Trade, reprezentați de la DG Markt, reprezentați de la DG Sanco, DG Envy este de asemenea implicată. Așadar, mai multe direcții generale care sunt implicate, asta ne arată cât de dificilă este această problemă. Calendar, calendarul. Pe 6 noiembrie examinarea acestui proiect. Avem, deci, posibilitatea împreună cu raportorii din umbră să Uh, pregătim un prim uh, proiect de document foarte bun. Amendamentele vor fi depuse pe 8, până pe 8 noiembrie, însă, încă o dată, aș sugera și aș propune să avem o întâlnire de lucru în prealabil pentru a pune la oaltă toate ideile. 28 noiembrie este votul în comisie. Deci calendarul este clar și sunt uh, optimist că chiar dacă sunt uh, e un calendar foarte strâns, vom reuși să uh, facem un proiect bun de aviz. Președintele, mulțumesc. Să nu uităm că noi ne putem referi doar la aspectele ce țin de schimburile comerciale pe această temă și nu putem intra în alte teme. Deschid acum discuția, raportul din umbră. Mulțumesc foarte mult. Tocmai ați spus ce vreau să spun și eu. Va fi o problemă să ne limităm doar la dimensiunea ce ține de comerțul internațional, pentru că mi se pare că sunt un milion de lucruri interesante ce pot fi discutate în acest context. Însă trebuie să vedem exact unde sunt limitele, care sunt efectele. Va fi foarte greu să ne concentrăm discuția strict asupra temelor ce țin de comerț internațional. Foarte, foarte pe scurt, consider că în ceea ce mă privește, punctul de plecare ar fi ideea de a nu avea o aplicare rigidă care să nu permită realizarea potențialului reprezentat de aceste resurse. Dacă dorim să dobândim beneficii concrete, trebuie să permitem accesul la aceste resurse, Dacă nu reușim să facem acest lucru, vom periclita într-adevăr valorificarea acestui potențial și vom dezamăgi generațiile viitoare care ar avea foarte mult de câștigat de pe urma punerii în comun a acestor resurse. Trebuie să ne păstrăm o perspectivă deschisă Știu că, de regulă, în această comisie avem o tradiție deja în dezbaterea drepturilor de proprietate intelectuală, însă haideți să încercăm să începem de la început, fără prejudecăți, de la zero. Și aș prefera să nu abordez problema ca o defensivă a drepturilor de proprietate intelectuale și nici ca o poziție contrară. Nici drept de autor și nici nedrept de autor, dacă doriți. Este o problemă deosebit de spinoasă în contextul drepturilor de proprietate intelectuală și cred că, într-adevăr, ne va fi greu să reușim să facem așa ceva, concentrându-ne doar pe dimensiunea ce ține de schimburile internaționale. Socialiști și democrați, doamna Andreas. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, tema este una deosebit de spinoasă, dar interesantă în același timp. În ceea ce privește chestiunile de, ce țin de schimburile comerciale, e vorba aici de implicarea dreptului de proprietate intelectuală în ansamblu și a resurselor comerciale în ansamblu. Vrem să vedem cum putem integra aceste resurse genetice în protocolul de la Nagoya. Rezoluția menționează acest lucru. 26, netul 3, litera I, vorbește de patentarea procedurilor. Problema e următoarea. Există o serie de lipsuri și de goluri în reglementare. Se pot patenta structuri multiple, se poate patenta un copac sau se poate patenta doar un proces. Există, prin urmare, o zonă cenușie, neclar definită. Este vorba evident de a ne asigura că beneficiile economice revin celor în drept. Există anumită stringență în ceea ce privește cerințele pieței, iar este o întrebare la care trebuie să găsim un răspuns. Soluția legislativă este importantă, cunoștințele tradiționale sunt importante. Cum evaluăm asta? Cum măsurăm și cuantificăm? Indicația geografică, Asta ar putea fi o posibilă soluție, dar și aici rămân în semne de întrebare. Drept de proprietate intelectuală, diseminarea obligatorie a informației privind originea procesului, alt semn de întrebare. Este un domeniu nou, foarte important sub aspect comercial și are un anumit impact asupra chestiunii generale a drepturilor de proprietate intelectuală. Deci comisia noastră va trebui într-adevăr să concentreze pe acest demers dar să trecem totul printr-o sită foarte, foarte fină, să vedem care sunt subtilitățile chestiunii. Asta ar fi perspectiva mea și cred că vom putea rafina puțin întregul demers prin amendamente, bunătățind astfel raportul. Alte solicitări? Se pare că nu, spune președintele. Amelia Endersdotter din partea verzilor. Aveți cuvântul. dreptul populațiilor indigene de a utiliza plantele tradiționale, semințele, cunoștințele respective. Aceste drepturi sunt evidente, trebuie să fie apărate mai bine decât până acum. Sistemul de patente poate garanta un monopol și adesea acest monopol vine să contrazică drepturile tradiționale acestor populații. În același timp, multe aspecte ale protocolului de la Nagoya și ale Convenției privind diversitatea biologică merită o atenție deosebită. Anumite principii de aici diferă în raport cu cele similare din alte acorduri internaționale. Unele aspecte nu sunt clarificate suficient și dacă nu avem grijă, există riscul de a se ajunge la o aplicare incoerentă și inechitabilă a acestor reguli. Reglementările sunt stringente. Convențiile și protocolul de la Nagoya au fost criticate pentru că uh, asigur desfășur, îngreunează desfășurarea programelor de cercetare în zone locuite de populații băștinașe. Cine poate permite accesul cercetătorilor, de exemplu? Sunt întrebări la care nu avem încă un răspuns. Obiectivele convenției de a constitui valori monetare pentru biodiversitate și ideea de a distribui fonduri populațiilor indigene, aceste obiective n-au fost realizate. Protocolul de la Nagoya nu va schimba foarte multe lucruri din acest punct de vedere. Problema biopirateriei, atunci când este reală, e de regulă o problemă prezentată de existența prea multor patente, brevete. Problema numărului excesiv de brevete nu va fi rezolvată dacă adăugăm mai multe în coșul deja existent. Cred că aceste drepturi trebuie să garanteze drepturile tradiționale ale cetățenilor. Prin urmare, soluția cea mai eficientă la biopiraterie este scutirea cunoștințelor tradiționale și a resurselor genetice, excluderea sub incidența acestor brevete. Asta ar deschide accesul egal la cunoaștere și este o poziție îmbrățișată de cei din țările mai puțin dezvoltate, tocmai pe cei pe care Convenția încearcă să-i ajute. Avem experiențe pozitive în acest sens și reacții ale cercetătorilor din America și Statele Unite care ne sugerează că într-adevăr aceasta ar fi calea de urmat și n-ar trebui să scăpăm acest lucru din vedere în pregătirea acestui raport. Comisia, avem reprezentanți de la trei directorate generale, DG Comerț, Barbara Northcross. Bună dimineața, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, bună dimineața tuturor. E începutul, într-adevăr, unei perioade deosebit de interesante. Parlamentul va fi implicat pe deplin în discuțiile pe marginea acestei noi propuneri de punere în aplicare a protocolului de la Nagoya. Foarte multe directorate generale sunt implicate, vedeți eh, câțiva reprezentanți aici în fața noastră astăzi. Însă, dincolo de complicațiile de care ne temem, eh, pot să vă spun că ne îndreptăm cu toții în aceeași direcție Vom încerca să ajungem la destinație împreună și cât mai repede posibil. Din perspectiva serviciului nostru, situația este următoarea. Convenția privind biodiversitatea și relația cu acordul TRIPS a fost inclusă pe ordinea de zi atât de câțiva ani. Sigur, noi ascultăm ce au de spus și ceilalți. Mergem la Organizația Modela Comerță, Comerțului, de asemenea monitorizăm ce se întâmplă în Convenția pentru Biodiversitate și Cred că acest acord general pe care, pe care le au în vedere acordurile care trebuie să se sprijine reciproc, trebuie să opereze în această formulă, însă într-adevăr se întâmplă ceva cu Convenția privind biodiversitatea în forma protocolului de la Nagoya. La OMC credem că ar trebui să așteptăm până când protocolul de la Nagoya intră în vigoare în termeni reali, cred că trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă la WIPO, pentru că și ei se ocupă de chestiuni de fond privind resursele genetice și cunoștințele tradiționale. Deci, că ascultăm și așteptăm să vedem ce se întâmplă, însă, doamna Andres, doctor, aveți dreptate, nu vrem să sporim confuzia. Prin urmare, considerăm că e mai bine să așteptăm încheierea acestor discuții din forurile menționate anterior, înainte de a decide ce facem noi în contextul acordului TRIPS. Cred că e bine de asemenea să încercăm să rămânem obiectivi, să nu fim subiectivi când discutăm drepturile de proprietate intelectuală. Protocolul de la Nagoya poate într-adevăr să ofere mai multe certitudine juridică și comunitățile de băștinași vor avea ocazia să spună da sau nu idei de utilizare a resurselor genetice. Dacă spun da, dacă permit această utilizare, vor avea posibilitatea de a dicta inclusiv condițiile în care această utilizare va, se va materializa oricum, uh, va fi nevoie de o permisiune pentru acces la aceste resurse și mai departe. Va fi un proces transparent și clar. Va ruga, prin urmare, să cooperați cu celelalte comisii ale Parlamentului. Cauza este nobilă și vrem cu toții ca aceste comunități de indigeni să, benefic- să beneficieze la maximum de pe urma propriilor resurse genetice. Vă mulțumesc! DG Piețe Michael Pryor sau Alfonso Calles Sanchez. Cine dorește să intervină? Bună dimineața! Eu sunt uh, Alfonso Calles de la DG Piața Internă, unitatea care se ocupă de proprietatea intelectuală. Am să mă refer puțin la situația de la WIPO. Deja de câțiva ani vrut să vedem cum se reglementează acest, regimul acestor uh, cunoștințe și, de asemenea, chestiunile care țin de folclor, de expresiile culturale tradiționale. Câteva săptămâni în urmă, la WIPO, am avut uh, adunarea generală și s-a decis că în anul ce urmează ne vom concentra pe aceste trei chestiuni. Există trei proiecte de text pe resurse genetice, cunoștințe tradiționale și expresii culturale tradiționale. Mandatul nostru este ca, până la adunarea generală de anul viitor, să prezentăm textele în forma finală și se va decide dacă sau nu se convoace o conferință diplomatică în viitor. Depinde cum avansăm cu aceste negocieri. La nivel european, considerăm că este deosebit de important ca orice măsură sau orice sistem constituit în acest context trebuie să vină la un demer, dintr-un demers internațional într-o primă instanță. De asemenea, Uniunea Europeană a căzut de acord asupra unei poziții comune referitor la dezvăluirea originii sursei resurselor genetice și a tra- cunoștințelor tradiționale în cererile de brevet, de brevet, asta din 2005 încă. În 2005, Comisia de atunci erau 25 de state membre pe atunci, au căzut de acord asupra unei poziții comune. Cum să rezolve problema dezvăluirii sursei resurselor genetice utilizate în solicitările de brevet. Am înaintat această propunere la WIPO și la Organizația Mondială a Comerțului. Deci există o poziție comună a Comisiei și a statelor membre în acest sens. După cum s-a spus în cursul dimineții, avem și o directivă europeană care reglementează brevetele biotehnologice. Cam acestea ar fi comentariile mele pe marginea chestiunilor de proprietate industrială și resurse genetice. Să salutăm orice schimb de opinii și, pe cât posibil, vom clarifica orice chestiune ce ține de aspecte juridice sau aspecte de ordin practice referitoare la drept de proprietate intelectuală. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumim și noi. DG Cinco, două persoane reprezintă directoratul general sprijinit, Marel Corpi sau doamna Clemonisu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fac o serie de comentarii din partea DG Senco. mă ocup de legislația privind materialul reproductiv vegetal. Ne ocupăm și de această nișă specifică a legislației în materie de brevete și dreptul de proprietate intelectuală. Vorba aici și de scutirile pentru crescători și agricultori. Există multe soiuri care nu sunt protejate soiurile de fapt nu sunt protejate și pot fi utilizate în mod liber pentru înmulțire. Și resursele genetice țin de răspunderea noastră. Suntem pe deplin de acord cu obiectivele enunțate în acest raport. Protocolul de la Nagoya vorbește de o procedură internațională prin accesul și beneficiile dobândite de pe urma acestor resurse. Noi ne-am ocupat și de tratatul internațional privind resursele vegetale pentru alimentație și agricultură. Avem o experiență deja de câțiva ani de funcționare în cadrul acestui sistem internațional de împărțire a beneficiilor, însă suntem de acord că procedurile existente pot fi încă îmbunătățite. Vă mulțumesc! Final remark. Ne întoarcem acum la raportorul nostru, domnul Schulz, pentru concluzii. Domnule președinte, este clar că avem uh, de a face cu două aspecte care trebuie incluse în aviz. Nu vreau să mai adaug acum uh, întrebări sau concluzii. Sunt de acord că trebuie să ne concentrăm pe aspectele comerciale însă acestea includ la rândul lor și alte uh, aspecte ale vieții de zi cu zi. De aceea trebuie să avem uh, definiții foarte clare ale noțiunilor cu care lucrăm. De exemplu, uh, definiția propusă pentru uh, resursele genetice, pentru proprietatea intelectuală asupra resurselor genetice ar putea fi uh, clarificată prin discuțiile generale din Parlament și prin activitatea noastră în comisie, vom, uh, probabil vom face acest lucru. Aștept contribuțiile colegilor pentru a le include în proiectul meu de aviz. Vă mulțumesc! Mulțumim. Uh, am încheiat acest prim schimb de vederi. Uh, următorul punct pe ordinea de zi este următoarea noastră uh, întâlnire va avea loc pe 6 noiembrie și vom evalua proiectul de raport. Acum, următorul punct pe ordinea de zi, spune președintele, este situația aderărilor la OMC, la Organizația Mondială a Comerțului. Avem uh, Yemen, Laos și Tajikistan. Să vedem ce are de spus uh, Comisia în această privință. Reprezentantul Comisiei este Carlos Jimeno, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua membrilor uh, Parlamentului, membrilor Comisiei. Vă rog frumos, spune președintele, aș vrea să vă rog să faceți liniște. La fiecare întâlnire trebuie să repet de două, trei ori că nu am nevoie de conversații private aici în sală. Vă rog foarte mult. Încă o dată, bună ziua, domnule președinte, bună ziua membrilor comisiei. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați de a vă prezenta situația aderărilor la OMC. Aș vrea să spun că 2012 a fost un an productiv, foarte productiv, cu Muntenegru, Samoa, Federația uh, Rusă, uh, uh, s-au alăturat organizației de la înființarea organizației, numărul de țări care au aderat este mai mare decât uh, numărul celor care așteaptă uh, aderarea. 29 la 26 este scorul acum și avem posibilitatea să facem progrese rapide în această privință, mai ales în ceea ce privește uh, țările dezvoltate. Aici avem avem un uh, eveniment important. Este vorba de revizuirea orientărilor pentru aderare la OMC, care stabilește o serie de uh, praguri, uh, de criterii pentru aderare. Reforma facilitează negocierea și scurtează perioadele de tranziție. Um, avem și vești mai puțin bune, atitudinea unor țări recent acceptate în organizație care nu uh, contribuie la facilitarea negocierilor pentru cei care până a, uh, de curând le-au fost uh, alături pe lista de așteptare. De exemplu, Montenegro blochează negocierile cu Laos și Yemen și de asemenea avem dificultăți uh, în ceea ce privește Tajikistanul, uh, probleme ridicate de Federația Rusă. Există tendințe conflictuale, deci pe de o parte facilitarea accesului, pe de altă parte avem obstrucții, dar, așa cum spuneam, uh, statele cele mai apropiate de aderare sunt Laos și uh, Tajikistan. În cazul Laosului suntem aproape de finalizarea negocierilor. Pachetul de aderare a fost stabilit și aprobat de ultimul grup de lucru pe 28 septembrie, iar aderarea Laosului va fi supusă aprobării Consiliului General pe 26 octombrie într-o întâlnire excepțională a acestui Consiliu Director toate formalitățile au fost îndeplinite, a fost depus uh, proiectul uh, de rezoluție privind aderarea și sperăm că și uh, Uniunea Europeană, reprezentanții Uniunii Europene vor fi în consens cu restul Consiliului la această întâlnire. În ceea ce privește Tajikistanul, s-a încheiat munca pregătitoare pentru organizarea aderări. Din păcate, toți membrii OMC au fost pentru, însă Rusia a ridicat un punct procedural. A spus că are nevoie de patru săptămâni pentru a analiza documentele, fără să țină cont de seama de faptul că documentele de fapt au fost disponibile încă din august, e adevărat în altă formă, și acum trebuie să amânăm această întâlnire organizată pentru Tajikistan undeva la sfârșitul lunii octombrie. Dacă această problemă se rezolvă, vom avea o decizia finală de aprobare la uh, întâlnirea din 11-12 decembrie anul acesta. În curând vom uh, veni cu o propunere de decizie a uh, Consiliului care să sugereze poziția uh, Uniunii în această întâlnire. Sigur, în favoarea aderării Tajikistanului. În cazul Iemenului s-au făcut progrese mari dar uh, încă nu avem o dată stabilită pentru un grup de lucru care să aprobe pachetul de aderare. Alte progrese au fost făcute, de asemenea, nu pentru aderări uh, imediate, dar uh, perspectivele sunt bune pentru Kazakhstan. Se lucrează intens. Săptămâna trecută ne-am întâlnit la Geneva și s-au făcut progrese importante. Mai trebuie rezolvate două sau trei chestiuni. Prima se referă la legislația kazahă care impune foarte multe condiții industriei auto pentru um, companiile care sunt uh, deținute de Fondul Național uh, de Bunăstare. Pe În Kazahstan, Kazahstanul dorește să obțină o perioadă de tranziție pentru a-și adapta legislația internă, dar această perioadă de tranziție ar dânsii doresc să o prelungească până la expirarea contractelor în vigoare, ceea ce ar putea însemna în unele cazuri uh, chiar uh, un termen, de, uh, un termen în 2042. Acest lucru îngreunează negocierile. De asemenea, o altă problemă este ajustarea tarifelor pe care Kazakhstanul le-a negociat deja cu un număr mare de membri OMC pentru a le alinia cu tarifele um, Uniunii Vamale pe care au uh, uh, format-o împreună cu Federația Rusă și Belarus. E o problemă destul de complicată uh, în care Rusia este implicată. Alte două aderări au fost pe agenda noastră. E vorba de țări balcanice, Serbia și Bosnia. Avem negocieri avansate și nu sunt probleme majore în aceste două dosare. Încercăm să ne coordonăm cu dânsii, să ne coordonăm pozițiile, astfel încât în contextul extinderii, până la urmă, uh, ei uh, urmăresc să implementeze achiul comunitar, așa că uh, nu sunt uh, îngrijorări cu privire la uh, prevederi legislative care să contrazică legislația europeană pe viitor. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mă uit, mă uit în sală. Cine dorește să ia cuvântul? Da, mulțumesc, domnule președinte. Ieri am avut o întâlnire a grupului de monitorizare pentru Rusia. Patru dintre membrii noștri au fost prezenți. Eu am părăsit acea întâlnire destul de îngrijorat în legătură cu poziția Rusiei. Rusia va reprezenta o problemă majoră pentru alte țări care doresc să adere la OMC. Credeți că problemele sunt uh, așa de grave cum presimțim noi că vor fi? Pentru că Rusia se opune practic aderării Kazahstanului, uh, care este o fostă Republică Sovietică. Doamna Keller, mulțumesc. Am și eu o întrebare pentru Comisie. În cadrul rundei de la Doha, țările în curs de dezvoltare au cerut reguli pentru aderarea la uh, OMC, au cerut schimbarea regulilor pentru a le facilita aderarea. Din ce știm, Uniunea Europeană, Comisia sprijină aceste cereri, dar uh, dacă analizăm lucrurile în detaliu, vom vedea că tot Uniunea Europeană este unul din actorii, actorii care cer mai multă liberalizare în anumite aspecte. De exemplu, se cere renunțarea la toate restricțiile de export pentru noile statele membre și uh, interzicerea impunerii de uh, restricții la export pe viitor. Uniunea Europeană pe an, cere mai mult deci, decât celorlalți membri ai OMC de la statele care doresc să adere, ceea ce logic duce la o îngreunare a procesului de aderare. De aceea aș vrea să știu care este poziția Comisiei acum. Sprijiniți cererea țărilor în curs de dezvoltare de a facilita aderarea sau, de fapt, le cereți tuturor membrilor noi ai OMC să uh, își asume obligații suplimentare. Sunteți gata să renunțați? Să, renunța, să renunțați la uh, restricțiile pe care doriți să le impuneți acum și pe viitor? Asta este întrebarea mea. Președintele, nu mai sunt cereri de înscriere la cuvânt. Aș avea eu atunci o întrebare. Am aici o notă care spune că un număr de țări în curs de dezvoltare din Asia Centrală, precum Kazahstan, Tajikistan, a, s-au întâlnit recent la Amati. Vreau să știu care a fost uh, rezultatul acestei întâlniri. Dăm din nou cuvântul Comisiei. Mulțumesc voi încerca să iau aceste întrebări uh, în ordine în ceea ce privește poziția Rusiei. Ceea ce înțelegem practic este că Rusia nu este foarte uh, nu agrează ideea ca țări din comunitatea economică eurasiatică să își asume obligații um, la nivelul OMC care să pună în pericol înțelegerile realizate pe plan regional. Deci e cazul Tajikistanului care este hotărât să adere la OMC, a declarat că are uh, acest obiectiv prioritar și că acesta are o importanță mai mare decât, regiunea, decât dimensiunea regională. Acest lucru a fost uh, spus oficial uh, marți, uh, atunci când ambasadorul american a spus că înțelege că Rusia blochează aderarea Tajikistanului, rușii au spus nu-mi place această formulare, nu ne opunem aderării, vreau doar o, uh, un termen procedural de analiză a documentelor de patru săptămâni. Deci, peste patru săptămâni, dacă Rusia dorește să blocheze procesul, va trebui să spună asta foarte clar tuturor uh, membrilor. În ceea ce privește Uh, tarifele la export și țările în curs de dezvoltare. De la a opta conferință ministerială încoace uh, se produce o revizuire a uh, orientărilor pentru aderare la OMC pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Noi uh, încercăm să punem cât mai puține condiții pentru acele țări, uh, dar când e vorba de țări dezvoltate care uh, sunt pe lista de așteptare, nu se aplică aceleași orientări. Și, practic, avem de-a face cu un proces de reformă și de integrare în acest sistem de comerț multilateral. Uniunea Europeană este de părere că <clears throat> tarifele la export distorsionează concurența și suntem pentru reducerea lor substanțială sau eliminarea lor în orice negociere pe care o purtăm. Asta vă pot spune acum. Deci să facem diferența între țările cele mai puțin dezvoltate și țările în curs de dezvoltare. În privința lor avem reguli speciale. În rest, credem că tarifele la export sunt dăunătoare. Uh, la întrebarea domnului președinte, într-adevăr, e vorba de un uh, proces în derulare. Și acesta atât în cazul Kazahstanului și Tajikistanului, am încercat să ținem cont de cererile lor, de exemplu, um, cererea de subvenții pentru a compensa transportul pe uscat, pentru că acestea sunt uh, țări fără ieșire la mare, însă la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului nu există încă o decizie oficială. Francis Gegard, ai cerut contul? Da. Poate că Uh, nu, a nu a fost uh, înțeleasă întrebarea mea. Nu am vorbit uh, despre subvențiile la export, ci despre restricțiile la export. Este o diferență. Cred că ele merg mână în mână. Restricțiile la export distorsionează, distorsionează comerțul și există o serie de îndoieli în legătură cu uh, utilitatea unor astfel de restricții care uh, au uh, constituit uh, o limitare majoră pentru populația lumii. Asta spune Organizația uh, Mondială a Comerțului. Înainte de sesiunea de vot, o să facem o pauză de două minute pentru a permite membrilor uh, Comisiei să intre. Vă rog să aveți pregătite cartelele de vot, listele de vot. So give the floor. Are you ready? Let's move. Sunteți gata? Să trecem la sesiunea de vot. Primul punct, decizia procedurală prin, în ceea ce privește uh, reglementarea accesului la piață. Din câte știm, am adoptat prima lectură în plenară cu câteva săptămâni în urmă. Mă întreb dacă David Martin are ceva de spus. Punctul 13. Reglementarea accesului la piață. Ce trebuie să facem acum? Trebuie să așteptăm. Și Consiliul parcurge uh, Uh, procedura uh, celei de-a doua lecturi. Trebuie să așteptăm. Dacă se mișcă rapide, rapid, putem uh, să facem o întâlnire după aceea. Obiecții la amânarea acestui vot? Nu sunt obiecții. Punctul 14. Contingentele tarifare aplicabile exportului de lemn din Rusia către Uniunea Europeană. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 24 voturi pentru, două abțineri, niciun vot împotriva. Felicitări raportorului. Punctul 15 Codul Vamal al Uniunii. Raportor Cristiana Muscardini. Să începem uh, votul. Am o cerere de vot pe părți la amendamentele 3 și 15. Să votăm amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 15. Pentru. Asta am spus la început. Ar trebui să avem un vot separat. Deci votăm amendamentul 15. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Verificăm amendamentul 5. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Șapte. Verificăm electronic 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat cu 25 de voturi pentru apro un rezultat aproape egal. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva abținerea adoptat. 21 pentru. Împotriva abținerea adoptat. 8 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 9 pentru. Împotriva abțineri adoptat. Verificăm amendamentul 9. S-a deschis votul și votul s-a închis. Și a fost adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotriva abținere adoptat, 11 împotriva adoptat, amendamentul 12 și 13 12 Cine este pentru? Împotriva abținere adoptat. 13 pentru. Împotriva abținere adoptat. 14 pentru. Împotriva abținere adoptat. 2 pentru. Împotriva. Abțineri. Să verificăm 2. S-a deschis votul la amendamentul 2. S-a închis votul. Adoptat. Și acum votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Un uh, succes răsunător, Cristiana Muscardini. Felicitări. Punctul Punctul 16. Relații comerciale și economice cu Statele Unite. Raportorul este președintele dumneavoastră. Amendamentul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 34. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 1 pentru, împotriva abținere adoptat, 30 și... 30. Să trecem la compromisul 15 pentru împotriva abținere adoptat, 46 pentru împotriva abținere respins, 47 pentru împotriva abținere respins, 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 49. S-a deschis votul, s-a închis votul și a fost respins. 50. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Adoptat. Deci 50. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, uh, Îmi pare rău că intervenim târziu, dar colegul meu, Crystal Over, mi-a spus să, să punem uh, un amendament oral și vrem să eliminăm uh, în două rânduri cuvântul enhanced din uh, amendamentul 54. Cineva împotrivă? Nu. Deci se va vota în forma modificată oral. Cei care sunt pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 amendamente identice, 58, 59, 60, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Verificăm amendamentele 58, 59, 60. S-a deschis votul, s-a închis votul și a fost adoptat. Amendamentul 60 66 pentru împotrivă abțineri respins 67 pentru împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 69, s-a deschis votul. S-a închis votul și a fost respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ă, 70 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 73. S-a deschis votul. Votul s-a închis și a fost adoptat. Amendamentele 74 și 75. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, dacă nu mă înșel, dar să verificăm. 76. S-a deschis votul, s-a închis votul și a fost adoptat. 77. Pentru, împotriva, țineri, respins. Amendamentul de compromis 2. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 83 pentru, împotrivă, adoptat. 3 pentru, împotrivă, adoptat. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 5. Pentru, împotriva, abținere, adoptați. Amendamentul de compromis 6. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 7. Pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm. Amendamentul de compromis 7. S-a deschis votul. Votul s-a închis și a fost respins. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm amendamentul 91. S-a deschis votul și votul s-a închis și a fost adoptat. Amendamentul 92 pentru, împotrivă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 98, nu-i așa? Spune președintele. compatibil cu compromisul 8. Deci 98 pentru împotrivă abțineri. Nu sunt sigur să verificăm 98. S-a deschis votul. S-a deschis votul. amendamentul de compromis. Mi se spune, spune președintele, că trebuie să votăm 100. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Votul s-a închis și a fost adoptat. Compromisul de, eh, amendamentul de compromis nou Amendamentul de compromis nou pentru împotrivă abțineri adoptat. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. O 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 107. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost respins. 108 pentru, împotrivă, abține, respins. 109 pentru, împotrivă, abține, respins. 110 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, abține, respins. Daniel Caspari. Aș vrea Da, aș um, vrea ca uh, secretariatul să verifice dacă amendamentul 901 uh, chiar uh, devine caduc. Am văzut că 8 a fost adoptat, așa încât vă rog secretariatul să verifice acest lucru. Mulțumesc. Secretariatul. Amendamentul 101. Mi se spune că formularea a fost preluată în amendamentul de compromisul care a fost uh, adoptat. Putem să punem aceeași întrebare în legătură cu 110? Soluția este să votăm și să verificăm după aceea. Dacă doriți să procedăm așa. Să ne întoarcem la amendamentul 101. Deci 101 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Să reluăm lista de vot de unde o lăsasem. Deci, uh, Amendamentul de compromis 10. Vă rog să verificăm și 110, domnule președinte. Să verificăm, să verificăm 110. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Și a fost adoptat. Amendamentul de compromis 10, uh, adoptat. 116 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Verificăm 116, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și a fost respins. aproape la balotaj. 117, prima parte, pentru, împotrivă, respins, partea a doua, partea a doua devine caducă. Compromisul 11, pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 120 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 120. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și a fost uh, adoptat. Amendamentul 122 pentru împotrivă abțineri cred că a fost adoptat. 123, vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abține respins, partea a doua. Pentru, împotrivă, abține respins. Considerentele. 5 pentru, împotrivă, abțineri respins, 6 pentru, împotriva abține respins, 7 pentru împotriva abține respins, 8 pentru împotriva abține respins, 9 pentru împotriva obține respins, 10 pentru, împotriva obține respins, amendamentul compromis 12 pentru, împotriva abțineri adoptat, 15 pentru, 15 pentru, împotriva abținere adoptat, 16 împotriva abținere respins, 13 pentru, împotriva abțineri adoptat, 18 pentru, împotriva abțineri adoptat, 19 pentru, împotriva abțineri respins, 20 pentru, împotriva abțineri respins, 21 respins, 22 pentru împotriva abțineri respins, compromisul 14 pentru împotriva abțineri respins, 24 pentru împotriva abțineri respins, 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, 26, verificăm 26, s-a deschis votul. Votul s-a închis și a fost adoptat. 27 pentru, împotriva abțineri respins, 28 pentru, împotriva abțineri respins, 29 pentru, împotriva abțineri respins, 30 pentru, abțineri respins, 31 pentru, împotriva abțineri respins, uh, referirile. 3 pentru, împotrivă, respins, 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Sugestii uh, Econ. Econ 5, Econ 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Econ 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, dacă nu mă înșel, să verificăm Econ 8. S-a deschis votul. Votul s-a închis și a fost adoptat. IMCO IMCO 4 pentru împotriva ținerea adoptat IMCO 5, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt sigur să verificăm prima parte, IMCO 5. Votul s-a deschis. Și votul s-a închis. Și a fost adoptat partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri respins. IMCO 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. IMCO 7 pentru, respins. IMCO 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și IMCO 9 devine caduc. Sugestii Comisia Transport. Tran 2 Cine este pentru? Împotrivă. Abține respins. Tran 3 pentru. Împotrivă. Abține respins. Tran 4 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Să verificăm tran 4. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. a fost respins. Votul, uh, proiectul de raport modificat, votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Votul s-a închis și a fost uh, adoptat cu 24 de voturi pentru, 4 împotrivă, Vă mulțumesc pentru cei care au contribuit la îmbunătățirea raportului meu, spune președintele. Dați-mi voie să vă spun că indicația mea de a se vota împotriva unor amendamente nu avea legătură cu fondul, ci pentru că mi s-a părut că nu sunt uh, în cadrul domeniului de aplicare și cred că acest raport este primul raport uh, pe această chestiune. Trebuie să fie clar și să transmită un mesaj politic puternic. Vă mulțumesc foarte mult! Item 17. Punctul 17. Raportul este chiar președintele, carnea de pui. Acord între Uniunea Europeană și Brazilia și între Uniunea Europeană și Thailanda. Deschidem votul. Și închidem votul. Se adoptă cu unanimitate de voturi, toată lumea de acord cu carnea de pui. Nu că mi-ar place mie în mod deosebit, dar fiecare trebuie să facem câte un mic sacrificiu. Regulamentul privind ceva deja votat, era regulă de procedură, acum e regulament, punctul 18, tarife vamale comune. Eu sunt raportor, votăm. Votul este deschis. Închidem votul. Nu e unanimitate, avem o, absen- o abținere 27 pentru. punctul 19, raportul Metin Kazak privind negocierile comerciale UE-Japonia. Să începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri respins. Ce cere verificare la 15, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19. Nu, amendamentul 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm la 47.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 Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 împotrivă, abține, respins, 93 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Vot deschis la 93. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 92 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerente. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la 4. Deschidem votul la 4. Închidem votul. Și se adoptă. Mandantul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, 7. A, da, e identic cu 6. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nouă devine caduc așa? 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Vot final. Pentru rezoluție în formă modificată, votul este deschis și votul se închide. 23 pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Felicităm pe Martin Kazak pentru acest raport atât de important. punctul 20 de pe ordinea de zi. Acordul euromediteranean în asociere între Comunitatea Europeană și statul Israel, amendamentul domnului Paul Murphy, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să votăm recomandarea, deschidem votul. Închidem votul. 25 pentru, 3 împotrivă. Punctul 21. Vot orientativ un vot care se permite și afetului să, aibă, să voteze pe procedura de consent. Va trebui să ne explicați de ce dăm acest vot. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, îmi cer scuze că întrerup această procedură de vot atât de interesantă, însă trebuie să fac o serie de anunțuri referitoare la această chestiune a salvgardării. Am avut un dialog tripartit luni Însă, o serie de chestiuni au rămas neclarificate, aproape totul s-a rezolvat, mai rămâne o chestiune de procedură de clarificat. Acolo încă nu avem o înțelegere comună între noi, Consiliu și Comisie, o chestiune care trebuie să fie rezolvată și cred că am găsit o posibilă soluție. Conținutul problemei este examinat de serviciul juridic în prezent, se va lua o decizie la Consiliu, a Coreper, 24 octombrie. Doar atunci va fi limpede care va fi rezultatul final. Deci votul final o să-l putem da pe 6 noiembrie, odată cu Columbia și Peru, și are logică să facem asta. În principal, aș folosi această oportunitate pentru a le mulțumi colegilor care au muncit din greu, mai ales în dialogul tripartit. Și aș dori să mulțumesc secretariatului și mai ales șefului de serviciu care a avut câteva săptămâni deosebit de stresante, însă sper că asta s-a terminat acum. Problema e situația bizară în care ne aflăm. 99,99% ,99 e INTA. Și AFET totuși stabilește calendarul. Asta e problema am discutat deja chestiunea și trebuie să, să ne uităm puțin, să vedem cum am putea evita asta pe viitor. Vă mulțumesc. În consecință pot să spun că negocierile s-au bucurat de succes. Pentru prima dată de când avem clauze de salvgardare am reușit să includem și chestiuni sociale în aceste clauze de salvgardare, e ceva nou. Am, am dobândit practic Corea Plus Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Acum promit să nu vă mai deranjez și am să, să, să, să permit votului să meargă mai departe. Pablo Falba, foarte pe scurt, domnule președinte, sprijin ce a spus colegul meu, domnul Lightfried, în numele PPE-ului sprijinim pe deplin argumentele domniei sale și dorim să mulțumim și noi tuturor membrilor secretariatului pentru cele făcute în ultimele zile. Trebuie să desfășoare activitate susținută ca să permită votul de astăzi și datorită lor, iată, reușim să facem asta. Sperăm că foarte curând vom clarifica și această chestiune a rămas în suspensie și sunt destul de sigur că împreună cu Consiliul și Comisia vom încheia dosarul curând. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun, situația s-a limpezit, avem un acord cu Comisia, dar nu suntem de acord cu ceea ce am căzut de acord. Bun, asta e situația, votul este orientativ, votul definitiv va fi mai târziu în noiembrie. Până atunci, am să-i rog pe colegii de la comisie să încerce să clarifice ce s-a decis. Trecem la vot. Votul este deschis. Și votul este închis. Se adoptă 22 pentru 2 împotrivă. Îl felicităm pe domnul Ior Leisfried avizul pe aceeași temă, aviz pentru afet, procedura consimțământ, un acord care e mai bine de 80% comerț, dar pentru care nu suntem responsabili pe fond. Măcar avem un aviz, Pablo Zalba, raportor, două amendamente, 1 și 2, identice, le votăm împreună. Haideți să votăm amendamentele la aliniatul 1. Cine este pentru, împotrivă, respins. Vot final. Deschidem votul. Închidem votul. Și da, ne dăm consimțământul pentru acest acord, cel puțin pe componenta ce ține de comerț. Și iată, încheiem aici votarea electronică. Votarea, vă mulțumesc pentru cooperare. Bun. Okay. Yeah, this, and then we have another item, which is the ambassadors. The... Ladies and gentlemen, our job is not finished yet, so I please those who are leaving the room to do it swift. Doamnelor și domnilor, ședința nu s-a terminat. Cei care părăsesc sala, vă rog să o faceți în liniște. Well, when I say settle down, I mean settle down. Și ceilalți vă rog, luați loc. hush, please. Okay. Joint items 23 uh, and... Trecem la punctele 23 și 24. Schimb de opinii cu părțile interesate în privința unei chestiuni paralele. Sunt două rapoarte paralele. Raportor sunt eu însumi. May I ask you, all of you, Vă rog insistent pe cei care părăsiți sala să o faceți în liniște și mai repede. This is about one of the many United Nations Economic Committee for Europe regulations, this one on the... E vorba de modificarea deciziei numărul 97, e vorba de un acord revizuit din 1958 care implică țările din uh, America de Nord, uh, Nordul Africii și Europa Uh, instrumente consolidate de cooperare, Comisia pentru Transporturi încurajează facilitarea uh, transportului de persoane și bunuri pe căile terestre. Există trei acorduri uh, ONU privind vehiculele obiectivul uh, propunerii comisiei pe care o discutăm acum este de a simplifica procedurile privind votul la acordurile UNESE din 58 și 98. Pentru că Acordul ONU are precedența asupra regulamentelor, asupra legislației europene. E vorba de un răspuns mai rapid la cerințele de reglementare din partea operatorilor. După părerea mea, cadrul legal este de o importanță decisivă pentru industria noastră și este un punct crucial Uh, în negocierile uh, acordurilor de liber schimb, deci o platformă pentru convergență legislativă esențială, mai ales în ziua de azi, când cele mai importante bariere comerciale sunt cele non-tarifare, adică diferențele de reglementare. De aceea, aș spune că este momentul cel mai potrivit să avem un schimb de opinii cu părțile interesate. Vom începe prin a asculta prezentarea domnului Ramos Garcia, care este șeful uh, Departamentului pentru Reglementări privind vehiculele din cadrul Forumului Mondial uh, pentru Armonizare Legislativă în cadrul UNC, Divizia Transporturi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o pe, uh, să vă explic uh, de ce trebuie revizuit acordul din 1958 și cel din 1998. Scopul acestei prezentări este de a vă informa în legătură cu activitățile Forumului Mondial și a vă explica de ce trebuie modificate acordurile din 58 și, 50 și 98 și cum pot aceste uh, acorduri să faciliteze schimburile comerciale. În 10 uh, minute voi face această prezentare, dar materialul uh, uh, integral vă va fi distribuit. Există acorduri de acest tip pentru, trafic, pentru traficul rutier încă din 1949. Acestea au fost revizuite și înnoite în 52, 58, 97, 98, în anul 2000 și 2011. Ca un exemplu al activităților uh, Forumului Mondial privind uh, reglementarea, vedeți aici uh, cum au evoluat limitele de emisii impuse pentru vehicule grele. În 98 aveam mai multe tipuri de măsurători, iar la, la ultimele modificări, în concordanță cu standardele Uh, cerute în ziua de astăzi. Cerințele uh, în ceea ce privește emisiile poluante sunt mult mai stricte. Așa cum spunea și domnul președinte, noi suntem un organism al Națiunilor Unite cu sediul la Geneva Există câteva uh, organisme subsidiare Comitetului pentru Transporturi uh, Rutiere um, care se ocupă cu uh, diverse aspecte, de la siguranța rutieră uh, până la poluare și măsuri generale de siguranță. Avem de asemenea un comitet uh, administrativ de coordonare și un comitet executiv care pune în aplicare deciziile Diviziei Transporturi a Forumului Mondial. Desfășurăm deci la Geneva activități de reglementare în domeniul uh, traficului rutier, iar atunci când volumul de muncă este foarte mare, creăm uh, uh, comitete de grupuri de lucru temporare cu experți. La fiecare două zile avem o întâlnire, o ședință în care discutăm reglementări privind traficul uh, rutier, deci uh, agenda noastră este destul de încărcată. Eu am să mă concentrez acum pe normele privind uh, construcția de vehicule și recunoașterea tipurilor de autorizații care se acordă în transportul rutier. Avem 50 de părți contractante în întreaga Europa. Acordul din 98, uh, uh, așa numitul acord paralel, avea 33 de părți contractante și a, a impus uh, modificarea a 12 acorduri ONU, reglementări ONU. Iată răspândirea geografică a țărilor care respectă, care sunt părți la aceste acorduri. Cu verde deschis sunt numai țările care au participat uh, la acordul din 1998, uh, iar în mijlocul Europei, uh, cu verde foarte deschis, există țările care au inclus în legislația națională reglementările Forumului Mondial. Spunem că suntem un uh, organism uh, deschis tuturor națiunilor membre ONU. Organizații guvernamentale și neguvernamentale pot participa cu statut consultativ la ședințele noastre și deciziile uh, luate de noi sunt, sigur, votate numai de guverne sau părți contractante. Nu există niciun alt, uh, nicio altă organizație de alt tip membră în uh, uh forumul mondial, a cărui structură o găsiți uh, pe site-ul nostru de internet. Haideți să vedem ce presupunea acordul din 58. Acesta era o uh, părțile contractante la acest acord puteau respecta oricare dintre prevederile acordului pe toate sau doar unele dintre ele. Înainte de a exista Uniunea Europeană, aceste reglementări erau uh, transpuse în legislația națională. Reglementările sunt adoptate prin votul părților contractante. Uniunea Europeană participă cu 27 de voturi. După aprobare începe un proces legislativ la ONU. Secretarul general notifică adoptarea acestui regulament și el devine literă de lege, cu excepția cazului în care există obiecții din partea vreunei națiuni. Dați-mi voie să vă mai spun, anul trecut am adoptat mai mult de 130 de amendamente la cele 129 de regulamente în vigoare. Amendamente necesare în urma progreselor tehnice înregistrate. aceste uh, reglementări pe care noi le adoptăm uh, trebuie, ca, trebuie să fie uh, adoptate și respectate integral atunci când o, o parte contractantă, un stat, își asumă obligația de a implementa acea reglementare. Vă spuneam că la acordul din 58 au existat 50 de mm, părți uh, contractante. Acum o să trecem puțin în revistă acordul din 98. Acesta a fost creat pentru că o țară foarte mare, în afară de Rusia, a decis să nu aplice uh, recunoașterea uh, certificării auto în aceiași uh, termeni în care fusese convenită în 1958. Acest acord nu presupune recunoașterea uh, reciprocă. Vehiculele pot fi produse în conformitate cu acordul din 58, dar autorizarea se obține pe cale administrativă în fiecare dintre, părțile, dintre statele contractante. Există un uh, ghid care uh, include normele tehnice și de testare autovehiculelor, dar nu, uh, nu și procedurile administrative de autorizare. Și am să închei această prezentare explicând cum văd eu sau cum uh, cred eu că acordul uh, din 98 uh, poate contribui la încurajarea comerțului internațional. Există reglementări care se aplică mai multor state și care au prevederi similare. acestea și-au dovedit uh, viabilitatea în domeniul uh, protecției mediului, cel puțin prin limitarea emisiilor uh, de dioxid de carbon. Și oferim și modele de reglementări pentru statele care doresc să aplice astfel de uh, regulamente în legislația națională. Economiile în dezvoltare pot aplica versiuni uh, mai vechi ale regulamentelor ca primi pași de a intra în sistem. Care sunt diferențele dintre reglementări și acord, dintre regulamente și acorduri? Cel din 50, la cel din 58, uh, țările membre aplicau regulamentele ONU, reglementările ONU fără amendamente. La cel din 98, transpunerea poate fi amendată. La, uh, transpunerea legislației națională poate fi amendată. În uh, acordul din 58 uh, existau anumite uh, prevederi de natură administrativă, acestea au fost eliminate din acordul din 98. Vă mulțumesc pentru atenție. And thank you for this excellent presentation. Um, and I'll study. Mulțumesc uh, pentru această prezentare din care am uh, învățat foarte mult. Înțeleg că Asociația Producătorilor uh, Auto este reprezentată în sală. Aveți cuvântul. Mulțumesc că ați venit. Mulțumesc, uh, domnule profesor. O să dau uh, cuvântul uh, expertului uh, nostru care va face o prezentare. Câteva cuvinte înainte ca Adolf uh, să facă prezentarea. Știți că pentru industria noastră ori de câte ori există uh, un, uh, o negociere a unui acord de liber schimb, se ține cont și se recomandă să se aibă în vedere normele din 58. Dacă vedem India, Mercosur, Columbia, unele țări din Asia, Canada și într-o oarecare măsură Japonia, avem o serie de probleme și din păcate avem uh, o problemă cu uh, Corea de Sud. Sigur, uh, sperăm că vor veni și vremuri mai bune. Dolf, ai cuvântul. Mulțumesc că îmi dați uh, posibilitatea de a spune câte ceva despre importanța cadrului UNEC în ceea ce privește uh, industria auto. Mă numesc Dolf uh, Lamerix, reprezent această asociație care are 18 companii internaționale în structura sa vedeți uh, care sunt aceste companii, sigla lor. Avem uh, uh, generăm foarte multe venituri și dăm cam 424 de milioane în, la venituri la bugetul european. Industria auto se dezvoltă rapid și se mișcă către uh, globalizare. Este un, un proces foarte rapid. Vehicul, vehicule care sunt uh, puse pe piața mondială. Pentru acestea este nevoie clar să răspundă cerințelor uh, clienților. În același timp însă trebuie să se standardizeze tehnologii și concepte comune. Industria este implicată în procesul de, leg legisla de armonizare legislativă în toată lumea. Care sunt avantajele, beneficiile armonizării pentru toate părțile care sunt implicate și anume sunt importante pentru clienți, vor avea o, o gamă mai largă de alegere la prețuri competitive. Este important de asemenea pentru guverne, pentru că pot să-și folosească mai eficient resursele și, de asemenea, este în avantajul protecției consumatorului pentru că principiul uh, reglementării standardizate este o practică dintre cele mai bune. Un exemplu de armonizare care a avut uh, loc în ultimii 20 de ani este în Uniunea Europeană. În trecut, statele membre aveau propria legislație în ceea ce privește industria auto. În 85 uh, s-a dezvoltat sistemul de omologare de tip uh, pentru toate vehiculele care a intrat în vigoare în 1992. Un vehicul certificat într-un stat membru putea să fie comercializat în toate statele uh, membre. Aceasta însemna pentru producătorii auto foarte multe beneficii în ceea ce privește Uh, partea administrativă și beneficiul pentru consumatori era că toate vehiculele din Uniunea Europeană trebuiau să răspundă acelor, cerin, acelor cerințe uh, tehnice. Sistemul de uh, omologare de tip uh, conține 55 de uh, cerințe, sisteme de aprobare uh, de omologare. După ce sunt respectate, uh, vehiculele pot să fie uh, Uh, comercializată în întreaga Europa. Am spus că totul a început în 85, sistemul a fost uh, introdus în 92 pentru automobile și uh, va fi introdus pentru vehicule comerciale în octombrie în acest an, deci în această lună. Aceeași abordare trebuie urmată pe plan mondial după ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană. În 1996, industria vehiculor a spus că este foarte important să se asiste la o globalizare mondială și organismul care putea să facă acest lucru a fost World Party 29, 29 din uh, Geneva. Uh, ei au uh, elaborat acorduri pentru a încerca să includă și Statele Unite. Semnalul că există o comisie mondială pentru uh, armonizare a fost uh, dat în uh, anul uh, 2000. Și așa cum ați auzit de la cel care a luat uh, cuvântul anterior, UNECE, sistemul UNECE a administrat uh, WP29 și conține circa 130 de uh, texte legislative pentru aceste sisteme. Trecem uh, rapid și ne mișcăm rapid în direcția armonizării în întreaga lume. Uh, Uniunea Europeană a preluat conducerea în această uh, privință cu directive separate în ceea ce privește omologarea de uh, tip. Și Uniunea Europeană îndeamnă celelalte părți din afara Uniunii Europene să se să adere la acordurile din 58 și 98. Noi industria uh, autovehicului, uh, îndemnăm uh, guvernele să facă acest lucru. Ori de câte ori se elaborează legislație nouă, trebuie să plece de la WP29 pentru a avea standarde, norme acceptate global. Și o să vă dau uh, exemplul discuțiilor ECO la nivelul uh, Uniunii Europene. Rusia încearcă să aibă propriul sistem uh, ECO, pe când noi uh, impunem ca ei să adere la WP29. Un alt uh, exemplu este cel al reciclării. În prezent, toate țările din afara Uniunii Europene, China, Japonia, Corea, încearcă să își dezvolte principalele cerințe în ceea ce privește reciclarea, noi uh, spunem nu, uh, să nu facem asta, să ducem totul uh, la o discuție la Geneva și să promovăm un uh, standard uh, comun. Să uh, proiectăm vehicole care să răspundă acestor cerințe, ceea ce este în beneficiul tuturor, inclusiv al consumatorilor. Cred că asta a fost tot ce am dorit să spun pe această temă. Vă mulțumesc! președintele. Da, ați spus uh, uh, foarte mult, ne-ați dat multe informații. Să discutăm această chestiune în comisie. Cine vrea să ia cuvântul? Uh, Daniel Casparei, sunteți raportor din umbră, nu? Herbert Lange? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să punctez uh, trei lucruri. Sunt secretar general al grupului de lucru. În primul rând, dacă ni se poate răspunde, este absolut corect că încercăm în mare măsură să avem uh, standarde uh, globale, pentru că avem economii de scară. Aceste standarde nu trebuie să fie un obstacol în calea comerțului, însă, după părerea mea, lucrurile nu pot fi hotărâte la nivel executiv. Pentru că dacă uh, ne gândim la de pildă emisiile gazele de eșapament, e vorba de interesul cetățenilor și nu îmi place ideea ca la Geneva să se hotărască totul cu uh, reprezentații industriei și atât. Uh, ne-ați arătat uh, o uh, imagine cu uh, gazele de eșapament cifrele. De fapt, în esență, legislația europeană care a fost adoptată de Parlamentul European a fost cheia acestui succes. Sigur, E nevoie de standardizare pe piețele lumii, însă acest lucru nu trebuie să uh, ducă la o lipsă sau o limitare a democrației. Cum putem să menținem controlul asupra acestui aspect? Un al doilea aspect uh, pe care vreau să-l punctez. Avem uh, parteneri comerciali importanți care deși sunt partener de negociere la WP29 nu uh, preiau și aplică uh, tot ceea ce se discută acolo. Mă refer la acordul cu uh, Japonia. Este extrem de important. Japonia încă trebuie să se conformeze cu peste 100 de norme pentru a permite uh, accesul pe piață în uh, Japonia. Care sunt perspectivele cu Japonia uh, în viitorul previzibil în ceea ce privește îndeplinirea acestor cerințe? Sunt circa 100 de reguli și texte legislative care trebuie semnate cum se pot exercita presiunea asupra Japoniei în această privință. Un al treilea lucru pe care vreau să-l semnalez este că foarte mult depinde de un uh, ciclu de testare. Trebuie să există un uh, uh ciclu comun în ceea ce privește emisiile de uh, dioxid de carbon, nivelul de zgomot, toate acestea. Cum puteți să asigurați că toți partenerii vor accepta aceste norme? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Alte solicitări de intervenție? Mm, se pare că nu. Să ascultăm uh, punctul de vedere al Comisiei. Margarita Tellers reprezintă Comisia. Aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Comisia consideră că aceste două propuneri sunt uh, importante. Suntem de acord cu grupurile interesate în această privință și anume că hotărârile luate în cadrul WP29 în care Comisia este foarte mult implicată, sunt decizii importante pentru a se ajunge la o armonizare globală. În ultimii ani, dat fiindcă ne-am îndreptat tot uh, mai mult uh, către armonizare, și către sistemul de omologare de tip uh, european. Acest lucru este tot mai important și este important ca și sistemul de uh, votare în ceea ce privește uh, standardele UNECE să fie armonizat cu tratatul de la Lisabona și cu ceea ce ne propunem să facem. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră Uh, globalizarea are nevoie de standarde globale, așa cum arată uh, propria noastră experiență, pentru a avea o piață comună trebuie să avem norme, reguli comune. Regulile de construcție a pieței uh, interne au, fost, au înlocuit regulile la nivel național. Dacă vrem o globalizare a comerțului, uh, trebuie să avem uh, reglementări uh, globale și platforma UNEC este o astfel de reglementare, deci uh, trebuie să o valorificăm, să investim în ea, însă trebuie să avem în vedere și ceea ce a spus domnul Lange și anume, dat fiindcă legislația Legislația este o legislație de tip uh, federal uh, adoptată de uh, organismele legislative. Trebuie să ne asigurăm că Parlamentul își va păstra rolul în elaborarea regulilor care se aplică și atunci când este vorba de standarde. Este o problemă cheie și trebuie să fim deosebit de riguroși cu acest lucru. În al doilea rând, după cum sugera și Ben Lange, cred că acordurile bilaterale sunt un instrument care ne-ar permite să impunem, probabil prea mult spus, sau măcar să exercem presiune asupra partenerilor noștri, încercând să-i convingem să adopte aceste standarde. Chestiunea este importantă, exercitat o astfel de presiune asupra Japoniei, știți că sunt raportorul din nume pentru Japonia, știu despre ce vorbesc aici și cred că toată lumea, inclusiv japonezii, știu că aceste regulamente trebuie adoptate. N-ar ridica bariere majore în cazul Japoniei. Nu se prea văd însă în prezent mașini europene în Japonia, pe străzile din Tokyo. Motivul nu sunt tarifele, pentru că nu avem tarife în materie de import al mașinilor, ci standardele de reglementare. Dacă Japonia schimbă regulamentele, multe dintre aceste bariere vor dispărea. La fel ar putea să stea lucrurile și în relația cu Statele Unite, după cum știți. Există diferențe între standardele de reglementare privind mașinile în Statele Unite și în Europa respectiv. Prin urmare, consider că aceasta este o chestiune importantă, deosebit de relevantă pe plan politic, dar și economic. Vă mulțumesc <clears throat> pentru contribuția la această discuție. Mai târziu am să revin cu proiectul meu de raport, al cărui calendar încă este în curs de elaborare. Întrebări pentru aspeții noștri? Bernd Lange s-a referit la o serie de chestiuni și eu am făcut o serie de comentarii. Uh, eventual oaspeții noștri atât de avizați ar putea să ne spună mai multe pe aceste teme pe care le-am ridicat eu și domnul Bernlange? Domnul Ramos? Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai am uh, nimic de adăugat la primele două întrebări puse domnul parlamentar german. Aș dori însă să clarific o chestiune. Noi nu generăm regulamente. e ce poate fi confundat cu comunitatea europeană, economică europeană. Nu. Regulamentele noastre sunt globale, le numim regulamente ale Națiunilor Unite. Acordul din 58 spune că noi uh, lucrăm pentru toate statele reprezentate la Națiunile Unite. O altă întrebare, dacă e posibil să avem un ciclu comun de testare a, vehi- a testarea vehiculelor. Emisiile la vehicule grele, motociclete, pentru astea avem un test, uh, un ciclu de testare comun. Elaborăm un ciclu similar pentru vehicule mici de pasageri inclusiv control emisiilor de dioxid de carbon. Nu e ușor pentru că încercăm să reconciliem diferitele perspective privind aceste proceduri de testare în mai multe țări, Japonia, China, India, Corea, toată Europa și e greu să ajungem la un acord, dar în trei cazuri precedente am găsit un acord, sperăm să ajungem și în viitor la un altul. Japonia a semnat acordul în 58 și de asemenea acordul din 98 și aplică reglementările noastre pe bază de voluntariat. Însă, când Japonia adoptă una din regulile noastre, toată legislația națională este abrogată și aplică doar regulamentul nostru. La fel cum face un europeană cu deciziile actuale din raportul uh, uh, privind mașinile, se înlocuiește directiva europeană și se face trimitere la regulamentul Națiunilor Unite. Vă mulțumesc. Cineva? Aș putea să încerc și eu să răspund la întrebările puse aici. Un răspuns a fost dat deja de domnul Ramos. În materie de armonizare a testelor se fac deja multe lucruri. Aș mai putea să vă dau un exemplu referitor la nivel de zgomot. În anumite paragrafe din legislație, părțile contractante își păstrează suveranitatea. spun, asta nu trebuie să fie decis la Geneva. Pentru zgomot, elaborați o metodă de stare acceptată internațional, însă limitele ca atare trebuie să fie stabilite de cei care aplică legislația. De exemplu, se poate elabora o metodă de testare armonizată, dar limitele propriu-zise țin de decizia părții contractante. Altă chestiune se referă la această relativă neîncredere vis-a-vis -vis de ceea ce se discută la Geneva. Există anumite incertitudine prin faptul că legislația elaborată de acolo e bună pentru toată lumea. Însă dați-mi voie să spun că o problemă cu care se confruntă industria auto e că în momentul în care ai regulamente internaționale, automat le adopți pe cele mai stringente, cele mai stricte, pentru că nimeni nu vrea să renunțe la pragul ridicat la care au ajuns. Și asta e o problemă pentru industrie. Noi încercăm să fim rezonabili. Părțile contractante de la Geneva reprezintă stat, statele membre și lucrează în interesul cetățenilor din țările respective. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Încheiem astfel discuția acestui dosar. Calendarul va fi comunicat mai târziu. Mulțumim foarte mult uh, oaspeților noștri care au venit astăzi să ne vorbească. Punctul 24, ultimul punct de pe ordinea de zi, este vorba de acordul interimar privind uh, parteneriatul economic cu statele din estul și centrul Africii. După cum știți, acordul interimar a fost încheiat cu Mauritius, Seychelles, Madagascar și Zimbabwe. A intrat în regim de aplicare automată provizorie pe 13 mai acestui an Însă trebuie să ne dăm consimțământul pentru acest acord. Vestea bună este că acordul funcționează. Raportor Gaspari, aveți cuvântul pentru a prezenta fondul chestiunii. Mulțumesc mult, domnule președinte, stimați colegi, domnilor și domnilor. E bine că, iată, în sfârșit ne putem apuca de acest, de acest dosar. de ceva vreme operăm cu acorduri interimare de parteneriat. De câțiva ani, situația contravine regulilor OMC-ului. Din 2000 uh, încoace, țările ACP au spus că vor negocia noi acorduri care să se alinieze regulilor OMC. Suntem pe cale de a negocia, prin urmare, noi acorduri economice de parteneriat. Întrebarea e, am ratat cumva șansa din 2008 până în prezent sau mai putem să reparăm lucrurile? Noi ne-am gândit că trebuie să împingem de la spate comisia, să lucreze mai susținut la aceste acorduri și din mai avem, iată, un acord interimar cu țările ESA. Noi în Parlament vrem să formalizăm acest acord pe cât de curând posibil și am vrea să avem o procedură accelerată pe acest dosar. De aceea am și cerut discutarea acestui punct astăzi și sunt deosebit de bucuros să văd că avem și reprezentanți ai țărilor respective aici în sală. Trebuie să mi fie foarte clar, aceste acorduri nu sunt doar în beneficiul nostru. În primul rând, acestea promovează dezvoltarea economică în țările partenere. De aceea am spus întotdeauna că cei implicați trebuie să fie prezenți în sală și să ne spună care este poziția lor. Președintele, Mulțumim foarte mult. Într-adevăr, discuția este oportună și necesară. Haideți să vedem ce are de spus comisia înainte de a deschide discuția generală. Peter Thompson. Uh, bună dimineața, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă vorbesc astăzi. Și de asemenea, mulțumesc domnului Caspari, raportorul pe această sistemă care sprijină ideea unei proceduri oarecum accelerate. Apreciem foarte mult uh, cele făcute de domnia sa în etapele preliminare, când Parlamentul European nici măcar nu avea un do- acest document, cel, cel puțin la nivel oficial, însă s-a ocupat de proiectul uh, avansat și au generat o rezoluție în martie 2009 În ceea ce privește aceste acorduri de parteneriat economic, în termen general, aș dori să vă spun că avem un acord cu mai multe regiuni, avem unul cu Papua Noua Guinee, în Pacific, însă acordul pe care îl discutăm astăzi este primul care se aplică cu titlu provizoriu pe teritoriul Africii și din acest motiv, motivul, momentul este unul deosebit de semnificativ. Acordul cu această regiune, ESA, este important pentru că generează investiții. Sperăm că Parlamentul va sprijini acordul cu aceste țări care, într-adevăr, privesc spre viitor și își respectă angajamentele asumate. Sper că ați avut uh, timp să citiți acea fișă informativă pe care am trimis-o înainte de această întâlnire referitoare la acord. Vorbește despre bunurile la care regim s-a liberalizat, alte aspecte, am să mă refer și eu la ele, însă foarte pe scurt. Această zonă ESA, zona de est și sud a Africii, este o zonă complexă în termeni geografici și economici, diversitatea este considerabilă, inițial am încheiat un acord cu șase țări din cele 11 reprezentate în regiunea respectivă, însă, de fapt, în 2009 doar patru țări au semnat acordul. Am avut plăcerea de a însoți pe doamna uh, Ashton la semnarea acestui acord în 2009. Cele patru țări sunt Madagascar, Mauritiu, Seychelles și Zimbabwe. Două țări au ieșit din calcul, Zambia și Comorele au decis probabil să nu semneze la momentul respectiv pentru că se schimba direcția politică, însă ar mai fi și alți factori care explică decizia lor. Ce face acest acord ca acord interimar, cel puțin punctul meu de vedere? În primul rând, îmbunătățește și oferă certitudine juridică și sunt recunoscător domnului Caspari pentru că a menționat această componentă care impune respectarea regulilor OMC. Este certitudine juridică pentru accesul la piața europeană. E un lucru important. Constituie un parteneriat pentru dezvoltare în același timp, care se înscrie în abordarea mai largă pe care o avem în relația cu aceste țări oferă un pas uh, în direcția integrării regionale. Nu toate țările sunt reprezentate, însă iată, sunt țări care au luat colectiv o decizie comună și asta în sine este important. De asemenea, acordul pune bazele unui parteneriat mai larg într-un context viitor În materie de punere în aplicare, trebuie spus că în 2009, în Mauritius, când am semnat acest acord, am avut o conferință care ne-a ajutat să ne clarificăm puțin ideile referitor la modul în care acordul ar putea fi pus în aplicare. De fapt, la începutul acestui an, am organizat un seminar privind această punere în aplicare în luna martie, concentrându-ne încă o dată pe mediul de afaceri din cele patru țări în cauză. Sperăm să găzduim întâlnirea inaugurală a Comisiei EPA, Comisia pentru aceste acorduri de parteneriat economic, în octombrie viitor și după aceea vă vom putea prezenta eventual un raport. Și încă un lucru aș mai avea de adăugat, domnule președinte. Consider că Uniunea Europeană și-a însușit foarte bine recomandările din rezoluția dată de Parlament în martie 2009. Dacă nu-mi cereți în mod explicit, n-am să prezint detaliat aceste chestiuni, însă vă pot spune că ne-am însușit preocupările parteneriatului european, le-am integrat în procedurile noastre de negociere și dacă aveți întrebări, am să încerc să vă răspund. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, spune președintele. Documentul cu informațiile respective a fost trimis colegilor. Vedem acolo elementele generale ale acestui acord, bunurile incluse, cele excluse, negocierile și cooperarea pentru dezvoltare. E un document scurt, dar uh, extrem, extrem de informativ. După cum știți, liberalizarea, liberalismul din, din nivelul de liberalizare diferă de la o țară la alta, ei au decis uh, cum să opereze în funcție de nivelul propriu, țările mai puțin dezvoltate, Madagascar și Zimbabwe, pentru acestea nivelul este de 80%, pentru Mauritius și Seychelles este de peste 95%. Asta se aliniază perfect abordării noastre, idei de asimetrie dictată de nivelul de dezvoltare a fiecărui partener din Africa. Avem reprezentanți uh, ai două țări semnatare. Întâmplător, cele mai puțin dezvoltate, și anume ambasadorul statului Zimbabwe, doamna care încă nu a sosit, mi se spune, însărcinatul cu afacerea Madagascarului este aici. Și avem, iată, îmi cer scuze, spune președintele, am sărit un rând, era vorba de Maurițiu acolo, însărcinatul cu afaceri al statului Mauritius. Doamna Șavrina Murtu este aici? Foarte bine, mulțumesc că ați venit. Doriți să interveniți? Professor, thank you, honorable members, thank you for inviting. Onorați membrii ai Parlamentului European, vă mulțumesc că, că m-ați invitat pentru a vă împărtăși părerile noastre în legătură cu acordul de parteneriat. De la început aș vrea să uh, vă cer scuze în numele ambasadorului nostru care nu a putut uh, participa la această întâlnire pentru că este acasă în Mauritius. Am să încerc să fiu foarte <clears throat> concisă pentru că raportorul a făcut uh, o descriere foarte bună și de asemenea comisia a vorbit foarte bine despre acest raport. Dacă este nevoie de clarificări și detalii, colegul meu vă poate răspunde la întrebări. Așa cum spunea și reprezentantul Comisiei, patru țări au, sărat, au semnat în mai 2012 uh, aceste acorduri de parteneriat, care sunt considerate un pas uh, important înainte către un acord definitiv. După cum știți, punerea în aplicare de-abia a început, lucrurile sunt încă noi și suntem în procesul de finalizare a regulilor și procedurilor <clears throat> care vor guverna activitatea uh, Comisiei de Implementare. În curând, uh, această comisie va avea prima ședință inaugurală, ședința inaugurală aici la Bruxelles. Aș vrea să uh, Vă mulțumesc uh, pentru aprobarea regulamentului uh, acordului 1528 uh, în legătură cu accesul pe piața europeană și acum am să trec la opinia țării mele în legătură cu acest subiect. Mauritius consideră că acest acord este foarte benefic pentru noi și speră că punerea sa în aplicare va ține cont de specificul țării noastre, așa cum în cazul altor țări sperăm că se va ține cont de specificul, specificul local. Intrarea în vigoare a acestui acord va fi benefică nu numai țării uh, noastre, statului uh, nostru, ci și exportatorilor care astfel vor uh, căpăta acces pe piețele europene pentru o gamă foarte largă de produse. Pornind de la premisele acordului de la Cotonou, Mauritius crede că liberalizarea Uh, comerțului este foarte importantă și uh, țările din regiune trebuie sprijinite pentru a se integra în sistemul comercial global. Noua orientare europeană în ceea ce privește comerțul și finanțele Mauritius este o, considerată o considerată o națiune mică, insulară, cu o dezvoltare uh, fragilă a economiei. Acest uh, lucru sperăm să se schimbe. Tranziția țării noastre ar trebui încurajată, exporturile uh, reprezintă o parte importantă a finanțării tranziției democratice, în lipsa acestora putând duce la, frânări, la, la frânarea dezvoltării noastre economice. Delegația mea este de părere că acest acord poate fi utilizat ca exemplu și ca vehicul al uh, integrării uh, Mauritius și a țărilor din zonă în uh, acordurile comerciale, acordurile de liber schimb globale. Uniunea Europeană ar trebui să facă mai multe pentru a pune la dispoziția țărilor din regiune asistență la punerea în aplicare a acestor acorduri și la identificarea de noi posibilități de colaborare comercială. În ciuda costurilor ridicate, Mauritius este gata să uh, negocieze un acord uh, uh, definitiv Dovadă în acest sens uh, stând liberalizarea a 96% dintre liniile, dintre liniile noastre tarifare. V-aș atrage atenția asupra unei chestiuni care ne preocupă și anume cumularea originilor uh, materiilor prime care provin din țări terțe. Cerința EPA este ca țările care doresc să importe materii prime din uh, țările nemembre să semneze acorduri uh, comerciale standardizate cu aceste țări. Acest lucru se dovedește foarte dificil în acest moment pentru că aceste țări terțe fie nu cunosc prevederile acordului, fie nu dispun de structurile necesare în cadrul autorităților vamale pentru încheierea unor astfel de acorduri. Credem că este una dintre provocările cu care ne confruntăm dacă ne dorim să ne asigurăm accesul pe piețele europene. Mauritius este conștient că eforturile uh, în uh, negocierile cu uh, Uniunea Europeană trebuie să fie continuate și suntem optimiști că se va găsi curând o soluție la toate problemele rămase în suspensie. Pe baza istoriei relațiilor noastre cu Europa, suntem convinși că Uniunea Europeană va da dovadă de flexibilitate astfel încât uh, negocierile să aibă un uh, final fericit. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru contribuția la discuție. Înțeleg că doamna ambasador al Zimbabwe a ajuns excelența sa, Mary Margaret Muchaba. Vă mulțumesc că, că ați dat curs invitației noastre și vă dau cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat posibilitatea să vin la Comisia INTA. Țara mea își menține angajamentul în uh, ceea ce privește parteneriatul cu uh, Uniunea, Corom, Uniunea Europeană. Zimbabwe Uh, este de părere că acest acord este primul pe continent și ar fi un model pentru uh, celelalte state din regiune. Încercăm să tragem învățăminte și să uh, învățăm din modul în care se derulează. Considerăm că acest program Uh, sperăm că acest program va deveni atractiv pentru alții. Negocierile au durat foarte mult, așa încât multe dintre avantajele pe care le-am avut uh, uh, în vedere după revizuirea acordului de la Cotonou au fost erodate. Uniunea Europeană uh, a stabilit între timp uh, alte acorduri și noi acorduri care au uh, avut un efect negativ asupra acordului cu noi. Este important ca Uniunea Europeană să se gândească foarte atent la implementarea și adaptarea la nevoile țărilor ESA. E vorba uh, de resurse uh, previzibile care să permită semnatarilor ESA uh, să se implice și să-și valorifice producțiile respective. Acest lucru demonstrează angajamentul de a merge mai departe și se cere flexibilitate și disponibilitate la compromis de ambele părți. Uh, În momentul de față, în momentul în care se pune în aplicare acest acord, nu există angajamente în legătură cu contribuția Uniunii Europene la acest proces. Suntem încurajați însă că totuși s-a acceptat faptul că uh, Comisia DEVE analizează acest lucru. Lipsa unui angajament obligatoriu în ceea ce privește dezvoltarea este un uh, neajuns. E nevoie uh, de uh, surse suplimentare și previzibile. Semnatorii, semnatarii ESA au constatat că nu există progres pentru că nu există dorința de a merge mai departe cu ideile care au fost prevăzute inițial. Zimbabwe este de părere că Uniunea Europeană a aderat la acordul de la Cotonou cu statele membre și vrem să vă preluați și să vă uh, realizați uh, obligațiile uh, în mod uh, plenar, în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Uh, și mă refer aici la revizuirea PAC, țara mea care este o țară uh, în care agricultura are o pondere foarte mare, uh, restricțiile uh, din această revizuire ar putea să aibă un impact negativ asupra țării mele. Am trecut prin 10 ani de sancțiuni. Asta nu ne-a permis să sporim producția. Trebuie să valorificăm uh, Um, din plin uh, posibilitățile oferite de aceste acorduri de parteneriat economic EPA. Uh, industriile locale uh, nu au putut să își valorifice capacitatea. Dezvoltarea această evoluție a avut uh, un impact negativ uh, asupra competitivității uh, țării mele. În mod concret, Zimbabwe are nevoie de asistență pentru construcția de capacități, pentru construcția de infrastructură comercială. Sprijinul EPA trebuie să vină pentru o creștere a capacităților, pentru a aduce astfel uh, schimbările necesare pentru a spori eficiența uh, în uh, această lume a standardizării. Domnule președinte, în urma suspendării articolului 96 în iulie anul acesta, Zimbabwe speră că acest lucru va permite un comerț mai uh, liber. Dar sunt parteneri comerciali care sunt uh, uh, uh, vizați, uh, de pildă, în vânzarea diamantelor. Nu vrem ca Uniunea Europeană să dea înapoi de la angajamentele asumate. avem impresia că vreți să uh, promovați un proces politizat în mai Comitetul Ministerial a cerut eliminarea tuturor restricțiilor și acest mesaj a fost transmis mai departe. El uh, este prezent și în presa din Zimbabwe cu uh, o uh, declarație a primului ministru care cere acestei comisii Parlamentului European Uniunii Europeană europene în ansamblul său să fie sensibile la aceste chestiuni care uh, subminează dezvoltarea țării în spiritul uh, cooperării și a acordurilor uh, EPA. Asistăm la o liberalizare treptată a uh, comerțului uh, în Africa și totuși continuă să existe uh, practici uh, uh, comerciale neloiale care afectează uh, țara. Acordul EPA este și el menit să liberalizeze uh, comerțul între Zimbabwe uh, și Uniunea Europeană. dacă nu uh, ne reechipăm uh, industria, vom asista în continuare la o exacerbare a practicilor neloiale uh, comerciale. În consecință, sectorul privat, împreună cu publicul larg, cer aplicarea unor dispoziții de compensații, comerci, de compensații comerciale pentru cazurile de dumping în industria alimentară, în textile și plastic. nevoile noastre impun o analiză mai atentă a dispozițiilor comerciale în condițiile în care uh, acordul interimar este supus revizuirii. După părerea noastră, acest lucru ne va ajuta să începem procesul de liberalizare. Este nevoie de o sensibilizare a grupurilor uh, de interes în ceea ce privește stadiul EPA și uh, o familiarizare uh, cu noile dispoziții comunitare. Vrem o modernizare a sistemului de informații comerciale o serie de uh, organizații de statistică, de asociații profesionale, uh, precum uh, și OMC-ul și UNCTAD-ul uh, trebuie să aibă în vedere acest lucru. Asociația de standardizare din Zimbabwe trebuie să încerce înlăturarea barierelor care uh, Uh, ar putea uh, surveni în uh, calea relațiilor cu Uniunea Europeană. Vrem să asistăm la o intensificare a formării profesionale în ceea ce privește standardele tehnice. Trebuie să se extindă uh, Uh, relațiile între întreprinderile mici, mijlocii și întreprinderile mari pentru a beneficia din plin de avantajele pe care le oferă EPA. Trebuie să continuăm discuțiile cu Uniunea Europeană, cu uh, ESA, uh, pentru a realiza uh, pe deplin uh, acordul EPA. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, vă mulțumesc, doamna ambasador. Acum însărcinatul cu afaceri externe a Madagascar, domnul Ibrahim Norber Ishar. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, permiteți-mi să vă mulțumesc în primul rând că ne-ați invitat uh, în această comisie pentru a ne pronunța pe o temă care este foarte importantă pentru noi, pentru economiile noastre, și pentru a spune câteva cuvinte în legătură cu poziția noastră pe, în această privință. Într-adevăr, este foarte important pentru că Madagascarul, chiar dacă este uh, o uh, țară pe EMA și Madagascarul a semnat un acord de parteneriat uh, economic interimar cu Uniunea Europeană, la fel ca și Seșelul, Mauritius și Zimbabwe. Și asta din mai multe motive. Din punct de vedere juridic, pentru că nu putem să mergem contra curentului, toată lumea știe că acordul GATT cere să se evolueze într-o anumită măsură în relațiile noastre economice cu Uniunea uh, Europeană și nu putem să derogăm de la regulă. Din punct de vedere economic, da, Madagascarul este uh, uh, convins că uh, PM-ul va fi în avantajul economiei sale. Madagascarul a manifestat în mai multe rânduri angajamentul de a negocia cu Uniunea Europeană un acord de parteneriat uh, economic, într-o primă etapă un uh, acord interimar. Pe 11 decembrie 2007, Madagascarul a parafat uh, un astfel de acord cu o, o deschidere tarifară pe o perioadă de 15 ani aderarea uh, s-a făcut în august 2008. Pe 23 iunie 2011, Consiliul Uniunii Europene și Secretariatul uh, Consiliului au luat act de aplicarea provizorie a uh, acordului. Pe 8 noiembrie 2011, autoritățile malgașe au confirmat acest acord. Pentru noi acest acord nu este decât o etapă. Va trebui într-adevăr să se negocieze și să se semneze într-o bună zi un acord uh, complet. Și suntem pe cale de a negocia acest acord complet și participăm activ în uh, acest proces. Da, acest acord ar trebui să uh, aibă o componentă dezvoltare care să permite uh, țării noastre să beneficieze pe deplin de acest uh, acord. Este vorba de un acord echilibrat. Și în acest fel numai putem să beneficiem din plin de un acord complet cu Uniunea Europeană. în acordul interimar AP pe care l-am semnat, după părerea noastră, uh, interesele economice ale Madagascar au fost avute în vedere, regulile privind uh, regulile de origine pot să fie îmbunătățite. Colegul meu, colega mea din Mauritius a subliniat acest lucru pentru că există o serie de îngrijorări. Uh, regulile de origine actuale sunt perfectibile. Însă pentru noi, interesele noastre au fost într-o oarecare măsură uh, preluate. Baza de tarife uh, vamale ține uh, cont uh, și va ține cont uh, de costul materiilor prime. Apoi, în mare, în ceea ce privește, asta este poziția Madagascarului în uh, ceea ce privește acordul interimar, acordul de parteneriat economic interimar. Aș vrea să confirm aici tot ceea ce s-a spus uh, uh, în intervenția celorlalți uh, oratori este valabil și pentru uh, Madagascar, pentru că uh, vrem cu toții să facem tot, toate eforturile pentru că acest acord de parteneriat economic să fie un succes. Acest lucru ne va permite să beneficiem cât se poate de mult de aceste acorduri de parteneriat nu suntem uh, egali uh, în uh, aceste acorduri, deci de ambele părți este uneori nevoie de ajustări, astfel încât noi să beneficiem din plin de aceste acorduri. Aceste preocupări au fost exprimate și am făcut-o și noi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am venit însoțit de colegi care se ocupă direct de uh, aceste probleme și aceștia uh, vor răspunde la eventualele întrebări care ar putea fi adresate. Președintele, să vedem dacă vreți să adresați întrebări uh, invitațiilor noștri. Paul Murphy. Mulțumesc și ne mulțumesc tuturor vorbitorilor. Cred că această discuție despre acordurile interimare este deosebit de importantă dacă vrem să evaluăm într-adevăr cum se desfășoară procesul, mai ales că acestea joacă un rol central în abordarea comisiei referitoare la Africa. Eh, există și un pic de șantaj, amenințăm că dacă nu semnează, eliminăm accesul preferențial. Consiliul insistă pe anul 2014, amenințând astfel aceste țări și forțându-le implicit să semneze astfel de acorduri de parteneriat. Nu sunt de acord cu evaluarea eminamente pozitivă care a reieșit astăzi. Aceste acorduri sunt bune pentru că sprijină dezvoltarea durabilă, regională, integrală. Nu. Ce am văzut până acum cu aceste acorduri interimare ne demonstrează că lucrurile nu stau așa. Că este aceeași agendă de, de liber schimb, ascunsă însă sub alte cuvinte și etichete. În ceea ce privește integrarea regională, e cam incredibil că DG3 vorbește de un succes în materie de integrare regională, că patru țări au semnat acest acord. Uitați-vă câte țări nu au semnat acordul. Cum afectează asta relația cu alte țări din zona respectivă, odată ce patru țări în cauză au semnat acordul? În loc să promovăm integrarea regională, efectul va fi unul de divizare și de a integrării regionale. În al doilea rând, cifrele pe care le văd pentru Madagascar cel puțin arată că ritmul liberalizării este rapid. În primul an, 2013, Madagascarul va liberaliza 37% din importuri, ajungând la 81% în 15 ani, care sunt cifre pentru celelalte țări și care va fi impactul asupra economiei interne, care va fi efectul asupra siguranței alimentare, securității alimentare. Mă întreb dacă domnii ambasador știu ceva despre poziția sindicatelor, asociațiilor de agricultori referitor la efectul acestor acorduri. Înțeleg că Uniunea Europeană a cerut un minim de 80% și se ajunge la 98% cu Seychelles. Efectul potențial este de a devasta aceste economii. Este contrarul dezvoltării, contrarul creșterii durabile. În acordurile interimare nu avem un capitol privind dezvoltarea durabilă, nu există o clauză privind drepturile omului. Realitatea este evidentă aici și nu este un aspect pe care îl putem scoate din vedere. Vă mulțumesc! Președintele, nu se mai înscrie nimeni la cuvânt din sală. Domnul Caspari. Antevorbitorul meu a formulat foarte clar anumite elemente care tind să ne preocupe. Mi se pare uimitor că noi de aici ne putem pune astfel de probleme, odată ce țările respective ne spun că acest acord este benefic. Dacă ar fi să pun spusele antevorbitorului alături de cele spuse de dumneavoastră, reprezentații țărilor oaspete, ajung la concluzia că eventual nu știți ce se întâmplă în țară sau uh, Well, I also happen to believe that the best judges of our partners' interests are them. Cred că, spune președintele, partenerii noștri își cunosc cei mai bine propriile interese, nu altcineva. Sunteți, într-adevăr, reprezentanții statului Zimbabwe, nu? Haideți să-i lăsăm uh, pe cei din țările respective să spună dacă e bine sau nu, să nu vorbim în numele lor, să nu ne substituim acestor voci. Comisia, comentarii în legătură cu cele spuse până acum? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Au reieșit o serie de aspecte care eventual merită să fie subliniate, pentru că se referă la lucrurile menționate anterior și de mine. În ceea ce privește acest regulament privind accesul la piețe, Este bine că aceste patru țări au uh, recurs la acest regulament așa cum se intenționa să elaboreze un plan până la ratificarea acordului. Asta s-a întâmplat și cu Papa Noa Guine și ne bucurăm că au putut să facă acest lucru. E păcat că n-am putut să realizăm același lucru și cu alți parteneri aplicare doar provizorie și din luna mai. Suntem în stadiul, într-un stadiu incipient, evident, însă în contextul acestor regulamente trebuie să se spună că Uniunea Europeană a oferit direct acces duty-free acestor țări. Deci, într-un fel, le-am aplicat acordul de la 1 ianuarie 2008. Asta include reguli de origine îmbunătățită și așa mai departe. Deci, noi am fost acolo și e clar că pentru țările vizate, ei doar au început în luna mai a acestui an. Suntem în faza de constituire instituțională. Trebuie să ținem cont de acest lucru. O să găsim un for de dialog în întâlnirea pe care o vom avea pe 19 octombrie, săptămâna viitoare. În ceea ce privește viitorul, Am observat că domnul Murphy se referea la aspecte ce țin de integrarea regională. În primul rând, mă bucur că aceste patru țări au putut să lucreze împreună pentru a se ajunge la un acord. Cred că acesta este un pas în direcția integrării regionale. Sincer, sper că va exista și un acord ulterior un acord care să fie la fel regional și care să includă chiar mai multe țări decât în prezent, însă va exista totdeauna o tensiune între dorința de integrare regională care poate veni doar de la statele respective și nivelul ambițiilor statuate în acordurile propriu-zise. De aceea am încercat să fim atât flexibili cât și pragmatici pentru a ne asigura uh, chestiuni de genul serviciilor, achizițiilor publice și așa mai departe, care ar putea ridica probleme pentru anumite țări, să poată fi abordate într-o manieră progresistă, fără a fi impuse din primul ceas. S-a discutat uh, și chestiunea dezvoltării cooperării, o chestiune pe care vom menționa săptămâna viitoare la întâlnirea de atunci așa că n-am să zăbovesc acum asupra ei. Aș dori însă să vă spun că noi ne-am angajat pe acest drum cu o perspectivă deschisă și sperăm să mergem mai departe cu punerea în aplicare a acestui acord și cu negocierile viitoare, păstrând aceeași optică. Înainte de a da cuvântul raportorului pentru uh, observațiile finale, mă întreb dacă dintre oaspeții noștri ar mai fi cineva care să dorească să spună câteva cuvinte? domnul ambasador, încep cu dumneavoastră, două minute. Mulțumesc foarte mult. Aș avea două lucruri de spus. În ceea ce privește integrarea regională, dați-mi voie să vă asigur că această zonă Africii de Sud și Est participă la întregul demers ca un grup țările din regiune s-au întâlnit în Lusaka pentru a discuta relația noastră cu Uniunea Europeană. Există așa înțelegere că știți că în, în ESA sunt țări semnatare și alte non-semnatare. Cele care nu sunt semnatare trebuie să găsească o cale de a-și proteja interesele trebuie să discutăm în mod des, să discutăm în mod deschis acest, uh, această abordare. În ceea ce privește reacția publicului la aceste cifre, liberalizarea schimburilor, eu nu v-am dat cifre am pus problema în mod indirect. În Zimbabwe, da, suntem angajați pe calea liberalizării, însă ne așteptăm să fie un, un schimb reciproc aici, un demers reciproc. Deci, pe de o parte, încercăm să ne consolidăm propriul sector industrial și să ne deschidem treptat către partenerii europeni. Nu spunem că 80% se va întâmpla mâine, în ceea ce privește reacția publicului, am spus deja că publicul și anumite companii ne spun că dacă această componentă de dezvoltare nu este integrată în etapele de punere în aplicare, vom avea probleme de competitivitate. Eu am participat la întâlnirea tehnică a EPA. De, de, și cred că și comisia a fost reprezentată și acolo s-au prezentat declarațiile mediului industrial. Mediul de afaceri vrea să participe, dar vor să participe în condiții de echitate. Și acum Zimbabwe? Nu? Madagascar? Merci. Da, mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg foarte bine cele spuse de parlamentarii care au uh, emis uh, rezerve vis-a-vis -vis de declarațiile noastre optimiste. Tot ce am spus, până la urmă, a fost să amintim spiritul care ne animă în aceste negocieri. N-am intrat în detalii. pentru că înainte să venim uh, să negociem cu partenerii europeni, sigur că am avut consultări acasă, am avut consultări cu societatea civilă. Venim aici cu un mandat, iar preocupările societății civile, ale agricultorilor și sindicatelor sunt luate în considerare. Pentru cazul particular al Madagascarului la negocierea acordului interimar am obținut ca 20% din produsele noastre, așa spus, sensibile, să fie excluse de la liberalizare, ceea ce nu e rău deloc. Deci vreau să vă asigur încă o dată că interesele economiei pe plan intern, impactul acestui acord este măsurat. Și, ca să închei, aș spune să confirm ceva. Pentru noi, țările africane, integrarea regională este vitală. E foarte important pentru noi ca în negocierile cu partea europeană să facem în așa fel încât acordurile pe care le semnăm să nu pună sub semnul întrebării integrarea noastră regională. Asta este o constantă a poziției noastre. Mulțumesc. Da, și acum Mauritius. Mulțumesc, domnule președinte, onorații membri și antevorbitorilor mei. Aș vrea să vă spun că răspuns la impactul liberalizării, problema ridicată de unul dintre parlamentari, trebuie să vă spun că această liberalizare a fost uh, mereu un uh, proces dureros, mai ales pentru țări ca Mauritius. Există costuri sociale foarte mari iar în procesul de liberalizare care a început uh, în urmă cu mai mulți ani, unele dintre industrii, în unele dintre industrii am asistat la închiderea unor facilități de producție și trebuie să spun că sindicatele și-au exprimat uh, îngrijorarea în legătură cu acest fenomen. Dar pe de altă parte, așa cum spuneau și ceilalți uh, vorbitori din grupul ESA, suntem angajați în acest proces și vrem să dăm un semnal pozitiv uh, lumii că respectăm uh, regulile comerțului internațional. Acest uh, lucru trebuie să reiasă clar pe parcursul negocierilor, dar pentru a merge mai departe pe drumul liberalizării trebuie să fim sprijiniți pentru ca măcar să minimizăm efectele negative ale liberalizării în rândul populației. De aceea cerem sprijinul Europei să ne ajute să acoperim costurile de adaptare inevitabile în procesul de liberalizare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Domnul Caspari, aveți uh, ceva de adăugat? Da? Aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei pentru explicații, vreau să mulțumesc uh, reprezentanților țărilor partenere care au venit astăzi aici pentru a ne arăta care este poziția lor clară. Vom uh, continua discuția pe această temă. În noiembrie voi reveni cu un proiect de raport și sper să putem progresa destul de repede. Mulțumim! Da, proiectul de raport va fi discutat pe 27, la următoarea noastră întâlnire, 27-28 noiembrie. Cu asta, doamnelor și domnilor, nu mai avem nimic la punctul uh, diverse de pe ordinea de zi. Următoarea întâlnire 6 noiembrie la 9 dimineața. La revedere! Bine